Okay. Guten Morgen. Ich begrüße alle, die Bună dimineața tuturor, urez bun venit celor care sunt deja în încăpere, cu speranța că se va înmulți numărul participanților. Nu a fost decizia noastră să avem această reuniune imediat după sărbători, dar avem interpretare doar de luni până marți sau de marți până miercuri, dacă bine am înțeles, uh, oricum, ideea este că nu am avut posibilitatea să ne reunim la o altă dată și de aceea ne aflăm acum în formulă de 5, fără asistenți. Oricum, le mulțumesc celor care sunt în sală. Chit că... Ba nu, suntem șase acum. Avem astăzi uh, traducere mai puțin uh, estonă, lituană, letonă, malteză și suedeză. Avem pentru prima dată traducere în croată, dar colegul croat nu e deocamdată în sală. Dacă există obiecții în legătură cu ordinea de zi, vă rog să mi le comunicați. Nu este cazul. Domnul Fontana se scuză, nu poate să fie prezent astăzi și ne roagă să amânăm punctul uh, pentru după amiază, punctul 8 Trecem acum la punctul 3 și 4, la punctele 3 și 4 de pe ordinea de zi. E vorba despre programul cadru Orizont 2020. Raportoare este Emma McClarkin, care în această după-amiază nu poate să fie alături de noi, pentru că, iată, are posibilitatea să se întâlnească cu Regina. Salutări din partea noastră. Emma, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și bună dimineața tuturor! În calitate de raportor pentru ambele avize cu privire la programul cadru Orizont 2020 și programul specific pentru cercetare și inovare, o să mă adrese, o să vorbesc despre ambele subiecte în același timp. E vorba de un program care dorește să reunească toate eforturile de cercetare și inovare pe trei piloni. Excelență în cercetare, leadership industrial și provocări societale. Salut sprijinul pentru excelența în știință, pentru că este un criteriu cheie de finanțare. E vorba, la urma urmei, despre un domeniu foarte important. De asemenea, salut și bugetul ambițios pentru Orizont 2020. Este un domeniu din bugetul european care aduce valoare adăugată, în opinia mea, și care trebuie sprijinit. Așa că eu nu voi fi împotriva creșterii bugetului acestui program important. Totuși, în cadrul bugetului Orizont 2020 ar trebui să existe o uh, reajustare a priorităților. Nu sunt de acord cu bugetul de 3 miliarde pentru Institutul de Inovare și Tehnologie. Valoarea europeană a acestui institut trebuie să fie reanalizată pentru că deocamdată lucrurile nu corespund realității și cred că ar fi mult mai bine să redistribuim fondurile, să, le, să ne axăm pe acele domenii care aduc valoare adăugată în orizont 2020. Propun să reducem bugetul la 1 miliard, 2 miliarde revenind bugetului general orizont 2020 pentru a finanța prioritățile din domeniul de activitate în funcție de o anumite obiective pe care le-am uh, propus. Și le numesc acum. Ar trebui ca în cercetare să ținem cont de patrimoniul cultural al Europei. A fost inclus în programele anterioare, dar nu apare în mod specific în propunerea Comisiei. Pentru Comisia de Cultură este absolut vital să includem această idee, de aceea am făcut trimitere la patrimoniul cultural uh, ca idee importantă în regulament. În al doilea rând, date fiind noile competențe în sport, doresc să subliniez potențialul cercetării în sport ca mijloc de a îmbunătăți sănătatea generală a oamenilor în Europa. De asemenea, prin sport putem să îmbunătățim coeziunea și incluziunea socială. De asemenea, doresc să um, sporim rolul femeilor în uh, societate și în cercetare. E vorba de rolul academicienelor în dezvoltarea de noi produse, de noi modele antreprenoriale în cadrul IMM-urilor. Cu privire la accesarea fondurilor. Trebuie ca aceasta să fie mai simplă. De aceea, Orizont 2020 a trebuit să fie un program compatibil cu Erasmus. Aștept cu nerăbdare opiniile raportorilor din umbră și a altor colegi din comisie care până acum au dat dovadă de sprijin și mi-au comunicat uh, opiniile domniilor lor. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumim foarte mult, domnul Bago. Mulțumesc. Am o adăugire de făcut. Doresc, în primul rând, să mulțumesc doamnei McClarkin pentru activitate. Am uh, păstrat relații bune de cooperare cu secretariatul. Aș dori totuși însă să revină asupra avizului în ceea ce privește Institutul Tehnologic European și diminuarea bugetului acestuia. Eu cred că a scădea 2 miliarde de la bugetul acestui institut ar face ca funcționarea acestuia să fie imposibilă. Consider că ar trebui să regândim modul în care e alocat bugetul acestui institut. Eu oricum cred că nu ar trebui să retragem acești bani de la Institutul de Tehnologie și cred că trebuie să discutăm pe mai departe acest uh, subiect. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Hanutacul are cuvântul. Mulțumesc. Am câteva observații de făcut. Nu știu câtă plus valoare pot să aduc eu uh, acestei discuții, poate doar uh, câteva impulsuri din partea mea per ansamblu, sunt satisfăcut cu ceea ce se propune în aviz, în ceea ce privește um, lucrurile pe care trebuie să ne focalizăm, uh, chestiunile care trebuie finanțate și așa mai departe. Mă bucură faptul că sectorul, ca domeniu aparte, și care pentru noi înseamnă foarte mult, apare în aviz e bine să se investească mai mult în acest domeniu. E bine ca domeniul de cercetare în sport să fie extins. Iar în ceea ce privește egalitatea de șanse, mai sunt foarte multe de făcut, pentru că în acest domeniu, în continuare în Europa, suntem în, umbră, în urmă. Cu privire la reducerile bugetare, dacă e să facem reduceri la Institutul pentru Tehnologie, noi știm foarte bine că acest institut ar trebui să fie mai degrabă o rețea decât o clădire în sensul fizic al cuvântului. Tocmai de aceea ar fi foarte util dacă institutul acesta ar fi construit în așa fel încât să fie perceput ca fiind o rețea de universități și instituții de cercetare. Și de aceea vreau să spun că până acum, uh, din definiția oferită în aviz, acest lucru reiese foarte clar. Noi am depus deja câteva amendamente și vom urmări în continuare acest dosar. Avem încredere că în cele din urmă vom reuși să facem ca propunerea noastră să fie acceptate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președinta. Subliniez și eu ceea ce a spus domnul Tacola cu privire la sport. Și eu doresc ca chestiunile ce țin uh, de stilul de viață, că e vorba de fumat, de consumul de fast food și așa mai departe, aceste subiecte să fie preluate la bord. Dar ideea este că în traducerea în germană, în factori cu privire la stilul de viață, sună puțin ciudat. Lifestyle în engleză sună extraordinar, dar uh, uneori în traducere în alte limbi, conotația poate să fie negativă. Ar trebui să vedem cum anume putem să reformulăm această sintagmă din nou, uh, repet, uh, poate că în engleză sună bine, dar în germană sună oribil. Sunt de acord însă și cu domnul Bago. Institutul uh, European pentru Tehnologie până acum a dat rezultate foarte bune, a funcționat foarte bine e pe punctul de a-și extinge rețel, rețeaua și de a se axa concret pe anumite domenii. IMM-urile joacă un rol foarte important acum în această extindere, iar amendamentul cu privire la reducerea bugetară care propune o reducere bugetară de la 3 miliarde de euro la unul, la un milion, spune președinta și nu miliard, nu e, nu e un lucru fezabil. Institutul s-ar duce pe apa sâmbetei. Observațiile obiective au arătat că acest institut și-a respectat angajamentele, funcționează foarte bine și de aceea cred că în acest domeniu nu ar trebui să fim atât de severi precum o sugerează raportoarea. Cu siguranță noi vom depune un amendament. Poate putem într-adevăr să uh, avem o reducere bugetară, dar nu în acest stil barbar. Acestea au fost scurtele mele observații. Nu sunt uh, raportor din umbră sau coraportor, dar am ținut să intervin și spun că sunt de acord în mare parte cu doamna Emma McClarkin. Dorește altcineva să intervină? Comisia dorește să spună ceva. Vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea de a participa la această dezbatere. Raportoarea a făcut trimitere la importanța excelenței în știință. Evident, acesta a fost un principiu cheie care a stat la baza acestei propuneri și noi considerăm că este o parte fundamentală a abordării noastre de a reinstaura acest aspect și de a demonstra foarte clar că programul cadru este despre excelența în cercetare. Vrem să-i sprijinim pe cercetătorii cei mai buni, pe echipele cele mai bune de cercetare. Salut de asemenea și uh, comentariul făcut uh, pe sporirea bugetului. Uh, E o afirmație foarte ambițioasă și sunt de acord. În ceea ce privește celelalte subiecte, am menționat și în trecut că patrimoniul cultural e deja inclus în această propunere. Știu că s-a purtat o dezbatere și se poartă în continuare o dezbatere detaliată cu privire la acest subiect în contextul a ceea ce se negociază la Consiliu. Am ascultat și dezbaterile în ceea ce privește stilul de viață, mai ales uh, în ceea ce privește sportul și rolul acestuia. Uh, schimbările demografice, schimbările în domeniul sănătății deja includ câteva aspecte uh, în ceea ce privește sportul, dar dumneavoastră ați mers un pas mai departe în ceea ce privește conectarea stilului de viață la uh, factorii benefici ai sportului. Salut asta! Probabil vă așteptați să comentezi și propunerea de reducere bugetară pentru Institutul de Tehnologie European. La această sumă nu s-a ajuns cu ușurință, să știți. Uh, am uh, pregătit această propunere în foarte mare detaliu și e o propunere comprehensivă care ține cont de implicarea tuturor actorilor vizați. Pe bună dreptate a existat sprijin pentru asta. Știu că colegii mei de la Digi Education and Culture ar uh, dori să vă aduceți și dumneavoastră contribuția. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Bună dimineața! Vreau să vă mulțumesc pentru avize și pentru această dezbatere. Țin să spun că Institutul European de Tehnologie se, bază pe excelență, se bazează mă scuzați, pe excelența existentă și faptul că a fost un program încadrat în Orizont 2020 e foarte important, pentru că astfel putem să creăm relații de complementaritate în ceea ce privește provocările societale și activitățile acestui institut. Adesea există o contribuție reală a acestui institut la combaterea provocărilor acestora. Iar în ceea ce privește bugetul, eu sunt de acord că dacă va avea loc această reducere bugetară, acest institut nu va mai putea să facă față sarcinilor atribuite și nu își va mai atinge obiectivele. Țin să menționez că acest institut nu a fost uh, operațional mult timp dar imediat ce și-a început activitatea, rezultatele au fost promițătoare. Acesta este unul din motivele pentru care noi am introdus condiții foarte stricte pentru eliberarea tranșelor bugetare. Avem o primă tranșă eliberată după care urmează a doua tranșă, iar aceasta va fi eliberată doar după ce vor fi fost analizate rezultatele evaluării pe termen mediu și dacă acestea vor fi fost pozitive. Așa că dacă activitățile nu vor fi în continuare pozitive, atunci să știți că se poate bloca uh, alocarea fondurilor. Deci această alocare a bugetului în două tranșe servește exact acestui scop. Mulțumesc! Președinta, Sper că acest lucru este stipulat și în textul cu forță juridică și nu e doar o afirmație uh, prietenoasă acum. Domnul Boris are cuvântul. Mulțumesc. Sunt de acord cu ceea ce au spus colegii mei. Dacă acest institut vrea să fie un uh, program care să aducă valoare adăugată și care să uh, fie inclus cum trebuie în orizont 2020, atunci e clar că acest institut trebuie să fie dotat cu un buget pe măsură. Provin din Wroclaw și și noi am depus candidatura pentru sediul acestui institut, dar au câștigat ungurii. Institutul are posibilitatea de a dovedi că Europa este un centru interesant pentru proiecte noi, inovatoare. Bugetul uh, ar trebui să rămână la form- în formula sa inițială, cea sporită. Vreau însă să spun ce ne interesează pe noi aici cu precădere în calitate de comisie parlamentară. Iată că pentru prima dată în programul Orizont 2020 se discută concret despre faptul că putem să finanțăm științele umane. E pentru prima dată când se sprijină aceste uh, proiecte din științele umane, sociale și așa mai departe. E vorba despre educație, uh, asistență socială, istorie și așa mai departe. Sigur că și sportul se încadrează bine aici. Din păcate, în propunerile Consiliului nu apar detalii cu privire la aceste idei ci există doar o deviză și câteva motouri aferente acestea. Poate că bugetul acesta ar trebui să sprijine și științele uman-sociale și să, se, să existe un sprijin prin Institutul Tehnologic European. Poate că cineva ar putea să-mi și ofere câteva clarificări cu privire la acest aspect. Nu știu dacă comisia are acum un răspuns. Puteți să oferiți acum un răspuns la această observație? Mă adresez reprezentantului Comisiei. Vă rog să ne lăsați puțin să mai reflectăm asupra acestui subiect și să revenim mai târziu. Mai avem timp, spune președinta. Doamnă McClarkin, am o rugăminte. E vorba de amendamentul 6 E vorba de compatibilitatea cu Erasmus pentru toată lumea. Eu cred că ar trebui să fie stipulată o compatibilitate cu programele educaționale. Nu vrem să ne axăm pe acest nume, pentru că încă nu știm că așa se va numi programul Erasmus pentru toată lumea, Erasmus for All. Așa că e mai bine să spunem programe educaționale. Dacă nu o veți face, eu, ați, eu aș depune un amendament. Când vom primi un răspuns din partea dumneavoastră? Președinta se adresează comisiei. E vorba de întrebare adresată de domnul Boris. Sau puteți să oferiți un răspuns în scris, dacă doriți. Bine, domnule Boris, vom primi un răspuns în scris. Emma McClarkin are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, am notat comentariile dumneavoastră. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru intervenții. Cu privire la spusele domnului Bago și la Institutul Tehnologic European, vreau să vă asigur că bugetul pentru uh, acest institut este de 309 milioane și uh, propunerea de creștere a fost la 3 miliarde, așa că în continuare propunerea mea de a avea un miliard comportă cu sine oricum o creștere extraordinară. E o, e o instituție tânără, deocamdată nu știm exact în ce măsură va putea să absoarbă un buget de 3 miliarde, care este masiv. Așa că dacă e să uh, privim în continuare problema valorii adăugate europene, trebuie să vedem exact cum anume vom reuși să încadrăm 3 miliarde aici. Mulțumesc pentru sprijinul manifestat, mai ales în ceea ce privește subiectul sport. Voi uh, prelua la bord ideea de lifestyle și modul în care va fi tradus acest termen în celelalte limbi. E, ideea este că avem la bază provocările societale și o mare problemă societală este aceea de a ne adapta la noul nostru stil de viață. Cel mai dificil lucru este să facem ca comisia competentă în fond să preia ideile noastre în aviz. Adesea, ideile stipulate de noi în avize sunt uh, lăsate undeva în așteptare. Aș vrea că de data aceasta să nu se întâmple asta și mă bucură să constat că la comisie se poartă o dezbatere despre patrimoniul cultural. Sunt convinsă că sunt de acord cu mine că trebuie să se facă o trimitere clar la patrimoniul cultural și tocmai de aceea trebuie să ne axăm pe uh, faptul că uh, vom uh, avea mereu o viziune de ansamblu asupra provenienței banilor și destinației banilor. Mulțumesc foarte mult, voi ține cont de observațiile făcute în sală. Foarte bine, spune președinta, mulțumim și noi. Domnul Bago dorește în continuare să intervină. Oricum, astăzi avem, multe, avem puține subiecte pe ordinea de zi și oricum uh, lumea absentează, așa că îi dau încă o dată cuvântul domnului Bago. Uh... Csak egy mondat akkor, hogy rövid legyek. Vă mulțumesc pentru generozitate, doamnă președinte. O frază doar. Nu mă voi referi la cifre. Mă voi referi la programele care se află în spatele cifrelor. Mulți experți au făcut calcule cu privire la sumele necesare și nu cred că ar trebui să inițiem o dezbatere politică. Aș vrea mai degrabă să luăm calea compromisului. Asta vom și face pe parcursul dezbaterii. Comisia este oricum și ea foarte precaută și a spus că va oferi bani în două tranșe. Așa că nici Comisia nu e foarte sigură că ceea ce se stipulează aici în termeni bugetari se va și consuma. Și atunci mă întreb, de ce oferă o căruță de bani în acest stil dacă nu este perfect convinsă de absorpția de fonduri? Oricum vom reveni asupra acestui subiect am, l-am abordat acum și poate că, într-adevăr, vom reuși să o luăm, pe calea compromisului împreună cu doamna McClarkin și ceilalți. Închidem această dezbatere. Calendarul. Termenul de depunere a amendamentelor 7 iunie. Raportoarea dorește să ne spună încă ceva. Da, voiam să menționez și eu calendarul. Sper să am o reuniune a coordonatorilor și a raportorilor, reuniune a um, uh, raportorilor din umbră. Încă o dată vom avea um, termenul de depunere amendamentelor 7 iunie și apoi 10 uh, iulie votul. Deci 7 iunie e în viitorul apropiat, săptămâna viitoare. Trebuie să ne grăbim astfel încât amendamentele cele mai importante să fie depuse. 7 iunie la ora prânzului. Încheiem această dezbatere. Mulțumesc Emei și trecem la punctul 5. E vorba de modificarea directivei cu privire la reutilizarea informațiilor din sectorul public. Și are cuvântul raportoarea Sabine Verheyen. Da, mulțumesc. Nu este chiar atât de rău cum sună. E vorba de modificarea directivei ISP din anul 2003, care reglementează felul în care informațiile din sectorul public pot fi reutilizate. Ideea principală a propunerii comisiei și acestei amendări este, în primul rând, că opinia publică are dreptul la acces la date pentru care se percep taxe de la, de la contribuabili. Deci trebuie ca, fiind dat că aceste servicii sunt la dispoziția lor uh, și ei plătesc taxe pentru ele, să fie într-adevăr și accesibile. Comisia vede în această șansă un potențial foarte mare inovator în ceea ce privește datele publice, informațiile din sectorul public, mai ales în economia culturală și în uh, domeniul cultural și creativ, în care s-ar putea face profit foarte mare și câștiguri foarte mari de pe urma acestei măsuri. Un acces permanent la datele publice ar, trebuie să fie așadar uh, cerința noastră și în același timp și digitalizarea aspectelor culturale uh, care să, la nivel european, care să fie, facă cultura mai accesibilă pentru toată lumea. Mă refer aici la biblioteci universitare și la alte surse de informații. Propunerea de directivă are însă câteva puncte la care văd eu o necesitate totuși de clarificare a textului. Am avut destule discuții cu Comisia și lucrurile sunt destul de clare. Dar eu cred că ar trebui să fie mai uh, clar uh, cerute aceste puncte, pentru că s-ar putea, dacă nu se clarifică aceste puncte, să existe consecințe negative asupra unor entități publice și, în același timp, și uh, efecte negative pe eforturile noastre de digitalizare a pieței prin uh, măsurile de refinanțare care au fost propuse deja de către Comisie. În această propunere am făcut cinci uh, priorități, am stabilit cinci priorități. Vreau să atrag atenția asupra faptului că decizia despre care să fie datele care să se publice este în continuare la uh, autoritățile publice și la autoritățile de legiferare din statele membre care trebuie să decidă cum se pun la dispoziție aceste informații. Deci, în continuare, la nivel național. Ar trebui să fie posibil în continuare ca unele documente să fie excluse de la reutilizarea lor. De exemplu, la anumite date este vorba de un stadiu necontrolat al um, colectărilor și de aceea trebuie ca aceste date mai întâi să fie prelucrate. Dacă există însă o obligativitate uh, de publicare, aceasta cred eu că ar fi deja exagerat să publicăm aceste informații încă neprelucrate. Un alt punct important este interoperabilitatea. Consider că și în acest domeniu trebuie să găsim formulări foarte clare care să arate că autoritățile publice nu trebuie să fie obligate să publice toate datele, pentru că, în primul rând, este vorba de informațiile care sunt deja în format digital, care pot mult mai ușor să fie publicate decât celelalte. Problema ar fi, de asemenea, că dacă digitalizăm toate arhivele care există, și uh, aplicăm această directivă obligatoriu la toate aceste informații, nu este un lucru bun, pentru că nu știm, în primul rând, uh, dacă există un beneficiu pentru acea, din această publicare. Foarte important este, de asemenea, să vorbim și despre tehnologie și neutralitatea acesteia, adică să nu dăm uh, prevederi foarte stricte în ce domeniu al tehnologiei trebuie să se publice aceste informații, ci trebuie să existe o oarecare flexibilitate la autoritățile naționale. Un alt punct este obligativitatea de a aplica inversarea sarcinii probei, aceasta fiind esențială atunci când vorbim de instaurarea unei entități independente. Statele membre trebuie să-și intensifice eforturile de reducere a birocrației și Comisia dorește în acest punct să creeze autorități separate care să se ocupe de toate aceste aspecte. Cred că este foarte bine ca în funcție de structurile pe care le avem în statele membre să ne adaptăm odată ce introducem aceste noi prevederi. Cred și că statelor membre trebuie să li se lase responsabilitatea pentru a vedea cum doresc să supravegheze punerea în aplicare a acestei directive. Administrația publică are așadar, în cazul în care se aplică inversarea sarcinii probei, foarte multe de făcut în acest caz, așadar eu cred că inversarea sarcinii probei nu este neapărat un lucru bun. Poate să se ajungă la litigii în care o autoritate să trebuiască să demonstreze dacă, de exemplu, biblioteca universitară, muzeul sau alte entități uh, corespund cerințelor în sensul că au uh, publicat toate documentele și în ceea ce privește taxele și um, diferitele sarcini care trebuie îndeplinite, este destul de greu să mai uh, dăm uh, marjă de manevră autorităților locale în momentul în care aplicăm acest principiu juridic, care cred eu ar duce la mai multe costuri. Un alt punct important pe care m-am concentrat în raportul meu este cel uh, al principiilor tarifare și al taxelor. Ni s-a părut important să se poată percepe taxe care să poată acoperi costurile de către autoritățile publice și credem că acesta ar avea repercursiuni pe calitatea informațiilor oferite la nivel uh, general. Trecerea la um, format, la formatul digital este întotdeauna și legat de costuri și administrația sau muzeele sau arhivele trebuie să plătească pentru acest transfer, aceste costuri trebuind să fie acoperite, după părerea noastră, din taxele care se percep pentru acest transfer. Bibliotecile, bibliotecile universitare sau arhivele trebuie să poată să-și financeze activitatea în parte, măcar și odată ce aceste taxe ar fi eliminate, având în vedere că oricum există deficit în bugetele cu, pentru cultură statele membre, uh, aceasta, bineînțeles că ar fi extrem de dificil. Bineînțeles că trebuie să ne bazăm și pe sursele proprii ale acestor uh, autorități, dar trebuie deci să ajutăm acest proces. Mai există un uh, punct, acordurile exclusive, care mi se par uh, foarte importante, pe care l-am menționat ca prioritate în contextul uh, digitalizării. Există mai multe inițiative în cadrul parteneriatului public-privat, în care un partener privat finanțează acest transfer la formatul digital și apoi, uh, pe o anumită perioadă de timp, poate să își uh, facă publicitate pentru produsele sale. Eu cred că în interesul public ar trebui să se permită o astfel de procedură, pentru că astfel se poate accelera procesul de digitalizare. Cred că trebuie ca acordurile exclusive să fie limitate la șapte ani. Acesta este un factor foarte important uh, atunci când vorbim de refinanțare și este în același timp uh, o perioadă acceptabilă. Iar apoi, uh, după șapte ani, se vor trebui folosi aceste informații la nivel public fără ca să mai existe acorduri exclusive. Cred că procesul de digitalizare este atât de important încât să merită să încercăm să găsim o astfel de soluție. Raportul, după cum am văzut, este deja tradus în toate limbile, deja de ieri. A fost mai dificil din cauza zilelor libere să putem uh, ajunge la termen cu traducerile. Termenul de depunere a amendamentelor este 7 iunie. Aș vrea însă să organizăm pe 4 iunie o, o întâlnire a raportorilor din umbră seara. Voi discuta cu raportorii din umbră și voi încerca să văd care este ora care le convine cel mai mult. Votul în Comisia de Cultură va avea loc pe 10 iunie și Comisia competentă de fond, adică Comisia ITRE, votează pe 27 septembrie. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, într-adevăr un subiect foarte complicat, spune președinta și mă bucur că nu trebuie eu să mă ocup de acest subiect. Îi dau cuvântul acum doamna Camai, doamnei Camaeva, care se ocupă și ea de același subiect. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și lui Zabine pentru că s-a ocupat de acest subiect dificil și pentru că a deschis, uh, cum ar veni, a spart gheața în legătură cu această temă acum. Mi se pare că mergem în direcția foarte bună. Sper ca pe viitor să putem hotărâ că nu vom avea nevoie de o autoritate nouă europeană, o mega autoritate, ci că în continuare statele membre să se ocupe de acest domeniu. Cred că există structurile necesare în statele membre care ar putea să rezolve acest subiect fără să fie nevoie de o intervenție europeană. Oricum o fi, există calea juridică care este mereu deschisă și, deci, după cum ziceam, nu e nevoie de o autoritate nouă europeană pentru a reglementa lucrurile. Altceva important, mi se pare că această directivă nu se aplică la uh, radiourile și televiziunile publice. E foarte important să existe această prevedere pentru că e vorba de cu totul alte subiecte atunci când vorbim despre arhiva acestor instituții publice. Arhiva uh, acestora trebuie să fie supusă, bineînțeles, uh, altor reguli. În ceea ce privește tarifele și structura de colectare a taxelor, cred că trebuie să ne orientăm după situația din statele membre, situația instituțiilor publice. Trebuie să încercăm să acoperim cât mai mult costurile și deci ar trebui ca taxele să poată să permită acoperirea acestor costuri. Directiva este foarte clară, pe această temă scrie foarte clar ce este permis și ce nu este permis din punct de vedere financiar. În legătură cu acordurile exclusive, vreau să vă spun că vreau să mă mai gândesc un pic uh, dacă varianta pe care ai propus-o tu, Zabine, chiar dacă mi se pare bună, este cea mai bună. Eu am primit însă traducerea de-abia în această dimineață și nu am putut să o citesc în detaliu, după cum e logic, așa că vreau să mai am timp să citesc, însă ceea ce mi s-a ceea ce ai prezentat tu mi s-a părut foarte bun și plec de la premiza că putem să găsim un acord pe baza propunerii tale și să avem un aviz pozitiv uh, pe care să-l putem da mai departe Comisiei ITRE. Mulțumesc, președinta. Zabine, vreau să te întreb unde unde ai găsit tu acea autoritate mamut pe care nu o dorești? Scrie foarte clar că e nevoie de un activitate unitară la nivelul Uniunii și că deci trebuie coordonate activitățile autorităților naționale. Nu scrie nicăieri de o mega-autoritate în proiectul Comisiei. Probabil că scrie undeva că tot timpul se amenință cu crearea unei mega-autorități noi sau agenții, deci uh, sunt de acord că nu avem nevoie de ea, dar vreau să știu uh, unde găsești această informație, că la 14, 14 nu o găsesc. Sabine, te rog. nu scrie că e vorba de o autoritate mamut, ci e nevoie de o clarificare pentru că nu vrem această autoritate și nu vrem să se creeze nevoia de un, o astfel de autoritate. Dar poți să-mi spui unde scrie, că la 14 nu scrie. 14 pe care l-ai modificat tu. Nu scrie pentru o punere în aplicare corectă a prevederilor din directivă, citez, spune președinta, este nevoie de o supraveghere și o bună coordonare din partea autorităților, la plural, din statele membre. Coordonarea acestor autorități independente, din nou la plural, este extrem de importantă. Deci eu nu înțeleg unde se amenință cu autoritatea mamut. Nu! Tocmai că nu trebuie să avem o autoritate la nivel european, ci din nou s-ar putea crea o autoritate centrală. Vroiam doar să clarific, spune autoarea, că statele membre trebuie în continuare să decide singure cum doresc să-și coordoneze activitatea, pentru că există instituțiile necesare la nivel național. Asta este ceea ce vreau să spun. Nu avem nevoie de o autoritate nouă separată. E vorba, în primul rând, de faptul că și Comisia Uh, după discuțiile pe care le-am purtat cu ea, uh, trebuie să știe care este poziția noastră. Trebuie să fie foarte clar de cheu în acest text pentru ca să nu pară în statele membre că avem nevoie de o autoritate pe care noi o cerem. Am înțeles de ce ai fost uh, prevăzătoare cum ar veni pentru a încerca să mm, contrabalanceze eventualele păreri pe care le-ar putea avea unii am înțeles. Nu trebuie să acuzăm comisia de ceva pe care nu îl dorește și nu l-a exprimat, dar e bine că ai formulat lucrurile foarte clar pentru ca să nu existe niciun fel de posibilitate de interpretare. Comisia este prezentă. Domnul Richard Smithenhan sau doamna Pievska? Nu? Păi atunci nu avem ce face. Se poate și fără comisie, se pare. Bine. Salutări, și transmiteți-le, vă rog, că ne-a fost dor de ei astăzi. A, ah, doamna Rabatu, vă rog. Mulțumesc. Aveam o întrebare. Care este stadiul de aplicare al acestei rezoluții? Se referă și la datele publice, personalele despre cetățeni sau nu? Pentru că e un element foarte important acesta. Da, bine, te rog. Da, directiva nu prevede ce date sunt cele care trebuie publicate, ci spune în ce formă trebuie publicate aceste date um, până acum. Eu există în fiecare stat membru o legislație separată sau combinată din anul 2003, uh, de obicei după directivă, sau aplicarea fostei directive care a fost interpretată în statul membru și acolo se vorbește despre calitatea datelor care trebuie publicate. Uh, Nu e vorba de informațiile de la evidența populației, de exemplu, pe care trebuie să le publicăm. Nu despre așa ceva e vorba. E vorba de informațiile care trebuie publicate și de felul în care ele trebuie să fie transferate în uh, format digital pentru o folosire ulterioară publică, în scop public. Mă refer aici la folosirea de către întreprinderi, de către persoane private sau altele. Dacă am informații despre meteo, bineînțeles că acelea pot fi puse la dispoziție și, de exemplu, unor servicii geofizic, geofizice sau uh, pentru cercetare în domeniul uh, climatic. Toate aceste aspecte din arhive pot fi foarte importante, pot fi utile. E vorba de uh, un plus valoare care s-ar putea crea prin folosirea unor date care apoi ar putea duce la dezvoltarea unor servicii noi. Dar nu e vorba de date despre persoane, deci de evidența populației. Deci nu se atinge nicio fel protecția sferei private, nu se ajunge la um, astfel de subiecte. Nu. Mai dorește cineva să contribuie? Nu este cazul. Încheiem punctul 5 atunci. Amendamentele, spuneam, pe 11 iunie la ora 12 și se votează în iulie. Foarte bine. Trecem acum la următorul raport al lui Emma. E vorba de raportul privind punerea în aplicare și efectuarea directivei prin dreptul de suită. Mulțumesc! Acest raport cu privire la dreptul de suită este unul extrem de important. Comisia noastră cred că este de acord că a fost un succes până acum tot ceea ce am făcut și um, că artiștii trebuie să poată să fie considerați ca contributori la valorile culturale. Um, mi se pare de aceea un subiect foarte important. Oricum o fi, partea, cota parte a, a operelor culturale din partea Europei a scăzut în ultima vreme uh, pe, la nivel global. Foarte multe țări nu au un astfel de sistem uh, până acum. E vorba de sarcina administrativă care este, din păcate, destul de mare și îi plasează pe unii din țările terțe într-o situație foarte dezavantajantă. Este foarte nociv acest, um, um, acest regulament și mai ales pentru casele de licitații mici și pentru um, actorii artiștii în, care acționează individual. Comisia nu a făcut încă destule pentru a putea stabili un astfel de un nivel uh, comun pentru toată lumea, un, nivel unitar. Suntem foarte îngrijorați și de dreptul autorilor în viață și dincolo de uh, perioada aceasta, mai ales în legătură cu uh, obligația de a putea înregistra veniturile artiștilor suntem foarte bucuroși că comisia, dacă comisia ar putea să evalueze printr-un studiu de impact care este impactul asupra um, acestui subiect dincolo, deci pe timpul vieții uh, autorului, dar și dincolo de această perioadă. Trebuie credem noi, uh, să facem acest studiu de impact, care credem ar fi foarte important. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră pe acest subiect. Vă rog. Nu văd pe nimeni care dorește să ia cuvânt. Însă mi-amintesc că multă lume a venit la mine să-mi vorbească de această problemă a dreptului de suită, pentru că măsurile din domeniul dreptului de suită nu se iau decât în Uniunea Europeană și nu în afara granițelor ei. Iată de ce întreaga piață, în America sau Asia sau peste tot, este practic invadată de uh, uh, opere de artă și valori uh, uh, creative din partea Europei din cauza acestui drept. Mă bucur că s-a discutat despre acest subiect și sper ca Emma să fie în continuare în contact cu Comisia Jurii cu care lucrează, pentru că știu că președintele, domnul Lene, a primit împreună cu mine aceste persoane care se plângeau exact de dreptul de suită, care îi uh, pune într-o situație atât de proastă încât nu mai pot să mai facă față concurenței pe piața mondială. După ce am citit acest raport, am înțeles despre ce e vorba și mă bucur că putem face progrese în uh, această direcție. Dorește cineva să mai uh, spună ceva pe această temă? Da, Marco, te rog. Marcus Coreia. Da, mulțumesc, doamna președintă. În privința aspectelor pe care le sublinia colega McClarkin, uh, Aș dori să mai insist și eu, pentru că este un element foarte important. Și tot ceea ce a spus doamna președinte privitor la Comisia Juridică este important și ar trebui să vedem și ce gândesc colegii de la Comisie în această privință. Apreciez în mod deosebit cele spuse, cele propuse de colega McClarkin privitor la inserarea cercetării în patrimoniul cultural european, un element fundamental și cred că merită subliniat acest lucru, pentru că deocamdată nu se prevede acest lucru în prezentările Horizon 2020. Eu uh, împărtășesc uh, profund această convingere. Mulțumesc, dau cuvântul domnului Bago. Sunt Mulțumesc foarte mult, sunt de acord cu ceilalți vorbitori. Cred că e vorba de un text foarte echilibrat din partea doamnei în care subliniază problemele pe care le avem în acest uh, domeniu pe piața europeană a uh, operelor de artă. Piața chineză este în, din, în creștere în ceea ce privește cota piața mondială și Europa scade la această clasificare. E important de aceea să creăm măsuri egale și condiții egale pentru toată lumea. Vreau să atrag atenția Comisiei la uh, adresa importanței uh, implementării legilor în acest sens în Europa. Aceste piețe au un efect pozitiv în general pe piețele uh, celelalte atunci când este vorba de vânzările ulterioare. Există și un efect asupra dezvoltării uh, capacităților și asupra ocupării în general. Mulțumesc, spune președinta. Vreau să mă uit dacă din partea comisiei, văd că comisia din ce în ce mai puțin, se răresc rândurile la comisie foarte tare. Dorește cineva să ia cuvântul? M-ar bucura dacă cineva de la comisie ar putea să scrie poate un SMS cuiva să spună că ne-am bucurat de prezență, chiar după o zi liberă. Am fi onorați, da. Vă rog dacă puteți să notați acest lucru, să transmiteți comisiei. Bun, mulțumesc. Emma are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Aș vrea să răspund la anumite întrebări care s-au pus. Într-adevăr, sunt de acord cu impactul asupra întregii piețe. Este vorba de um, impactul asupra um, pieței uh, operelor de artă și acest impact merge și dincolo de aspectele de diversitate care sunt atinse. Trebuie să găsim o soluție care să funcționeze în Europa și care nu ne um, elimine de pe piață cu totul. Deci trebuie să încercăm să găsim un echilibru. Mulțumesc foarte mult pentru comentarii. Amendamentele pot fi depuse până pe 6 iunie, deci nu pe 7 ca înainte, pentru ca secretariatul să aibă timp să termine totul la timp, iar votul va avea loc în comisie pe 10 iulie. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Am încheiat și punctul 6 atunci. 7 nu se poate trata pentru că raportoarea a lipsit, nemotivat în această dimineață. Măcar alții s-au scuzat că nu pot veni, dar ea a venit, pur și simplu s-a absentat. A, vine? A, bun, ce bine. Atunci retrag ce am spus. Foarte bucuroasă dacă vine doamna că eu mă bucur foarte mult. E vorba de finalizarea pieței unice digitale și când vine doamna că o să vorbim despre acest subiect. Pentru cei care n-au fost aici, trebuia să spun că punctul 8 nu se poate trata astăzi și apoi, după doamna Șache, uh, avem reuniunea coordonatorilor. Aveți ceva timp uh, după aceea pentru a putea recupera ce n-ați făcut în acest weekend. Când vine doamna Șache, putem să tratăm raportul ei, vreau să vă atrag atenția că toți coordonatorii ar fi bine ca cel târziu într-o jumătate de oră să fie aici, pentru că vom începe cu reuniunea coordonatorilor. Până atunci sper că am terminat cu raportul doamnei Șache. E vorba de lucruri importante la coordonator azi. Mulțumesc foarte mult. Vreau să folosim într-adevăr acest timp în care așteptăm uh, colegii ceilalți pentru a mulțumi tuturor pentru contribuții și pentru a vă invita pe toată lumea, și colaboratori și deputați, la un eveniment sportiv foarte important care va avea loc mâine în fața Parlamentului European. Delegația poloneză organizează un turneu de fotbal foarte important al deputaților. Vor uh, exista 12 echipe care s-au înscris, reprezentanți și al, din partea Real Madrid, din Spania, și vor participa și fotbaliști foarte cunoscuți din Polonia, care au, partic- care au jucat la Real Madrid la un moment dat. E vorba de promovarea ideii de sport și uh, sport, importanța sportului Vreau să vă rog de aceea să fiți prezenți. Și domnul Schulz va fi prezent, doamna comisar Vasiliu. La 12 și 15 vă invit să veniți cu toții. Vă mulțumesc foarte mult. Eu nu voi putea participa, din păcate, pentru că trebuie să particip la um, o reuniune importantă la Köln. Ultima dată, la ziua mea, mi s-a dăruit o prezență pe Lindenstrasse, o apariție pe Lindenstrasse, Um, de fapt, e vorba de, mă scuzați, e vorba de un spectacol um, de operă pe Lindenstrasse și am fost, mi s-a oferit uh, de către nepoții mei acest, uh, acest bilet pe care trebuie să mă duc să îl onorez miercuri. Așadar, dacă mă cer scuze, îmi pare rău că nu voi putea participa. Dar mă întorc miercuri după amiază și mă uit poate la ultima parte a meciului. Nu pot însă să uh, ciognesc Domnul Schulz va face acest lucru, care este oricum o persoană de sex masculin uh, și poate să facă asta în locul meu, dar poate a fost un comentariu sexist. Acesta mai bine mă abțin de la așa ceva. Să trecem înapoi la punctul 7. Mă bucur foarte mult că a venit doamna Șache și dăm cuvântul doamnei Șache. Um, uh, Vă mulțumesc și mă bucur să aud aceste comentarii aliniate sub tematice acestei comisii, sugestia mea pentru un aviz privitor la realizarea pieței unice interne pune în lumină mai ales subiecții responsabili în țările noastre pentru această inițiativă. Sper că veți avea posibilitatea să citiți propunerea. Sugestiile și recomandările mele se concentrează în special pe crearea structurilor uh, necesare, importanța accesului mm, la media în formă digitalizată și nevoia de înlăturare a obstacolelor în calea unei piețe unice importante pentru eh, dezvoltarea serviciilor online în eh, Europa. Eh, cam acestea ar fi bazele avizului. Se referă la ideea că o piață internă digitală este foarte importantă pentru uh, accesul la uh, produsele culturale și artistice online și uh, e necesar un sprijin um, puternic din partea acestei comisii. Nu e doar o chestiune tehnică, este un lucru care spune publicul într-o poziție centrală și asigură un rol important acestea în mediul online. În felul acesta se va facilita accesul la produsele culturale. Vă mulțumesc! Mulțumim, Marike! Acum nu mai sunt foarte sigură, în sensul că în ceea ce privește o anumită tipologia conținutelor. Am niște îndoieli, ne plângem tot timpul de posibilitatea de a bloca niște site-uri web. Sigur că aceasta este ultima soluție de intervenție, închiderea unor site-uri, dar sincer să vă spun, nu prea știu. Uh, cum uh, s-ar putea face pentru a elimina unele conținuturi, altfel decât procedând la închiderea site-ului. Deci, acestea sunt îndoielile mele, însă vorbind despre pornografia infantilă, mm, nu știu dacă se poate fi de acord cu acest uh, punct de vedere, dar sunt colegi care știu mai mult decât mine în aceste privință. Doamna Came Verde. Mulțumesc. E foarte bine că ai stipulat acest lucru în raport. Noi am mai discutat despre pedopornografie și despre ștergerea materialelor și blocarea acestora. În ciuda tuturor uh, măsurilor de a bloca anumite pagini de internet, mereu uh, uh, vedem că există și posibilitatea de a fi afectate și instrumente care nu au de face cu acest domeniu. Așa că am spus că dacă există conținuturi ilegale, acestea trebuie șterse și nu blocate. Trebuie să fim foarte prudenți. În anii trecuți, atât în Franța cât și în Marea Britanie, am, purtat, am constatat că există uh, dezbateri foarte ample și complicate cu privire la modelul de abordat. De exemplu, se uh, stipula modelul uh, uh, semnalului uh, de alarmă. Ideea este că trebuie să ținem cont de drepturile individuale, de dreptul de, a, de autodeterminare informațională, dreptul la comunicare liberă și să vedem exact ce înseamnă afectarea drepturilor de autor. Eu cred că e foarte important să găsim un echilibru optim și să nu sacrificăm uh, drepturile indivizilor pe altarul drepturilor de autor. Ar fi foarte important să facem trimitere la faptul că uh, E o problemă sensibilă. Există mulți în această instituție care consideră că acest sistem de blocare este un sistem care afectează drepturile de autor și, într-adevăr, eu cred că există metode de um, a interveni, de exemplu, printr-un sistem de plăți pe conținut, astfel încât să stipulăm condiții decente, simple, uh, și să facilităm lucrurile astfel încât să nu mai fie nevoie să parcurgem căi ilegale pentru downloadarea unui film să facem ca downloadarea de filme, downloadarea legală să fie atât de simplă și de ieftină încât să nu se mai ia în calcul piratarea de conținuturi și să stipulăm faptul că creativitatea are o valoare care trebuie plătită, iar artiștii trebuie să se poată autosusține din activitățile lor. Eu cred că raportarea a găsit un echilibru foarte bun în raport cu ceea ce ne oferă Comisia. Doamna Nedvedalova are cuvântul acum. Pekne, tu sedím tak trošku skrytá. V prvom rade by som chcela povedať... Ehm, avizul este bun și spune ceea ce trebuie spus. Unele lucruri uh, importante, cum ar fi uh, plata pentru aceste uh, produse, sunt acoperite. Cred că uh, se vorbește de patrimoniu cultural, de digitalizare și putem vedea că oamenii uh, doresc muzică, cărți uh, și alt conținuturi digitale, dar Firește, e nevoie să se extindă internetul, să se extindă posibilitatea de uh, acces digital, să nu uităm de frecvențele radio. Acesta este un lucru important și o politică a viitorului, ceea ce înseamnă că trebuie să extindem internetul astfel încât oamenii să poată utiliza toate aceste oportunități pe care le oferă lumea digitală și trebuie ca uh, oamenii să poată efectua aceste microplăți. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, Emma. Mulțumesc. Eu salut raportul doamnei Șarcher și uh, cred că uh, am vorbit despre asta și la Comisia IMCO cu siguranță internetul are un impact masiv economic și e vorba de sute de milioane pe an, sunt în favoarea microplăților online și trebuie să asigurăm dreptul artiștilor de a trăi din munca lor. În privința paragrafului 4, aș dori să subliniez importanța protejării drepturilor de autor astfel încât uh, și pentru producere digitale să se mențină drepturile de autor. Pot să înțeleg uh, viziunea doamnei Șarche în privința cooperării în Uniunea Europeană, pentru că ar fi o nebunie să avem în diverse state membre diverse sisteme de drepturi de autor. Uh, deci, uh, dacă ești în Belgia, trebuie să poți plăti cu un card bancar din Marea Britanie și așa mai departe. În același timp, uh, trebuie să protejăm și drepturile artiștilor. Ar trebui uh, ca toată lumea să aibă posibilitatea de a întreprinde o acțiune atunci când este E nevoie și cred că e nevoie să avem grijă de faptul că e vorba de realizarea unei piețe digitale unice și să ținem seama, pe de o parte, de libertate, pe de altă parte, de uh, protejarea unor drepturi și uh, în privința industriei uh, de creație artistică. Da, uh, Sabine? Doresc să adaug încă un lucru. Cred că este foarte important să ținem cont de problema drepturilor de autor și a fragmentării în acest sector. Mi-ar plăcea foarte mult dacă comi ca comisia să ne prezinte un document în acest sens. Eu cred că ar trebui să vedem cum anume ne încadrăm în timp, pentru că E vorba de mici fragmente necesare pentru finalizarea pieței unice digitale. Un aspect care nu se menționează aici este acela al dezvoltării rețelelor în bandă largă. Dacă vrem într-adevăr să demontăm obstacolele, atunci, în primul rând, e vorba de demontarea obstacolelor care împiedică accesul la această piață. Mă refer aici în special la zonele rurale, care nu pot accesa această piață. E o excluziune uh, Uh, gratuită. Așa că ar trebui să facem trimitere și la importanța acestui lucru. E vorba de câteva libertăți absolut necesare aici. Ar trebui să facem trimitere așadar la necesitatea dezvoltării rețelelor de internet în bandă largă, încă o dată. Pentru mine e foarte important de asemenea să stipulăm că blocarea de pagini de internet poate să fie măsura ultima rațiu, să nu fie un instrument uh, ușor de utilizat. Pentru că Sigur că trebuie să protejăm drepturile de autor, dar avem și dreptul de, la, de informație, libertatea de a avea acces la anumite informații și există aici câteva interfețe nedorite cu drepturile de autor. E vorba de două entități care trebuie să fie protejate, dar nu trebuie să uh, pierdem din vedere faptul că orice conținut are o valoare pentru cel care l-a creat. E vorba de două entități cu drepturi perfect valide și trebuie să găsim căi legale pentru a soluționa această problemă. Cu cât avem mai multe Uh, oferte legale, cu atât uh, tentația de a apera la platforme ilegale este mai mică. Mulțumesc. Doamna Benarabatu. Mulțumesc. Sunt cu totul de acord. Cred că acest articol 7 e foarte important și uh, sancționarea și blocarea nu e soluția cea mai bună. Există acest uh, acord internațional ACTA și sunt uh, de acord că trebuie să găsim niște soluții care să permită un acces cât mai amplu tuturor cetățenilor. Uh, din punctul nostru de vedere, noi ca ecologist susținem posibilitatea de a se plăti un forfet pentru a putea avea acces la o multitudine de produse susțin ideea raportoarei în privința faptului că sancțiunile și blocarea site-urilor au fost uh, utilizate de um, puterile autoritare în Tunisia, în China și este important să nu deschidem această posibilitate de a bloca un mod autoritar, uh, fără niciun fel de reguli, Uh, accesul la anumite site-uri, e vorba de libertatea uh, cetățenilor. Vă mulțumesc! Dar, doamnă Benarabatu, noi nu vorbim aici nici de China, nici de alt uh, regim autoritar, ci vorbim despre piața noastră internă. Așa că Haideți totuși să ne concentrăm pe ceea ce trebuie aici, pe ale noastre. Eu cred că problema drepturilor de autor, copyright-uri, un subiect care apare mereu uh, în mass media, în publicațiile mass media, nu e un subiect deloc facil. Dacă nu mai avem drepturi de autor, atunci uh, nu mai are rost. Cred că la punctul 4 ar trebui să fim foarte atenți. Cei care vor să depună amendamente să o facă. Doamnă Șache, la șapte, dacă rămâne articolul așa cum este, cum anume puteți să faceți o propunere astfel încât ceea ce a sugerat doamna Camerevert, materiale pedopornografice, să nu se ajungă la, doar la o blocare, ci la o ștergere de-a dreptul? Poate că am putea să ne îndreptăm în această direcție nu țin neapărat, dar am vrut, am vrut oricum să menționez asta. Domnul Boris are cuvântul acum. Jeżeli mówimy o pełnym rynku... Calitatea accesului la piața digitală înseamnă că trebuie să subliniem această problemă a excluderii. Pe viitor resursele europene ar trebui canalizate în direcția eliminării acestor excluderi de la produsele digitale, asigurând acces la internet în bandă largă și trebuie să încercăm să unificăm sistemele de legi, pentru că e scandalos ca unele state membre Uh, ca în unele state membre uh, oamenii să nu poată plăti pentru servicii uh, pe internet și site-urile să fie accesibile doar locuitorilor dintr-un stat membru, iar ceilalți trebuie să plătească. Comisia Europeană ar trebui să facă ceva în această privință și cred că trebuie să obținem un sistem de licențe paneuropean pentru aceste societăți, uh, mai ales uh, în domeniul muzical se colectează taxe, dar nu în, și în privința produselor video. Și în uh, propunere Poate că ar trebui precizat această nevoie de noi modele pentru funcționarea unei piețe unice a produselor digitale. Uh, un sistem de plăți unitar. Oamenii trebuie să poată cumpăra conținuturi digitale și uh, Comisia nu a făcut deodată propuneri pentru un model de business. Tinerii Eh, care intră pe piață doresc de la noi să facem ceva, să nu rămânem în urma restului lumii, avem nevoie, deci, de planuri de business îndrăznețe și de propuneri de calitate. Mulțumesc! A au fost niște reprezentanți ai Comisiei pentru subiectul anterior, au plecat, nu mai e nimeni, e trist că se întâmplă asta. Data trecută nu a putut fi nimeni pentru că persoana competentă era la cealaltă mm, comisie, competentă în fond, de data aceasta nu mai e chiar nimeni în această instituție din partea comisiei e de-a dreptul incredibil. Oricum voi depune o plângere în scris. Dumneavoastră sunteți mereu aici, dar nu îi puteți înlocui pe toți. Nu vreau să vă cert. Sunteți foarte drăguță și știu că sunteți afectată de această problemă. Da, doamnă președinte, sunt foarte îmi pare foarte rău, într-adevăr, persoana care trebuia să vină venea pen, pentru punctul 8 și deci va reveni în această după-amiază la sfârșitul reuniunii. Însă colegii de la uh, DGFSO ar fost, uh, li s-a spus că la 10 se va discuta punctul lor, au venit prea târziu, într-adevăr li s-a spus că la 10 începe. Altfel, uh, Într-adevăr, Comisia de Cultură este în general foarte bine urmărită de colegii de la Comisie. Este prima dată că avem atâtea probleme să găsim pe cineva să vină la reuniunea noastră. Probabil că sunt foarte multe comisii în același timp uh, astăzi. Îmi pare foarte rău că s-a întâmplat așa. Facem tot posibilul pentru a vă urmări uh, lucrările. Mulțumesc! Aju. Mulțumesc! Da, dumneavoastră faceți tot posibilul ca să ne ajutați, dar nu și comisia în ansamblul ei. Oricum o spun încă o dată, nu se poate asta. E un subiect care e pus pe ordinea de zi și trebuie ca reprezentanții comisiei să fie aici. Nu de la nouă fix, dar oricum uh, să, să fie cineva aici și uh, e clar că dacă se modifică ordinea de zi, oamenii vor fi anunțați. Se putea face asta, telefonic. Nu mă cert cu dumneavoastră, stați liniștită, dumneavoastră faceți tot ce puteți, dar eu vreau să vă spun că um, se cuvine ca comisia să ne trateze cu mai mult respect. Așa că aș ruga să transmiteți comisiei să ne respecte mai mult. Și noi vom transmite o scrisoare prietenoasă, neprietenoasă, cum se va putea. Și trecem la de fapt, nu trecem la niciun subiect, spune președinte, am cer scuze, Marica are cuvântul din nou. Okay, I'll be brief and I very... e foarte... Nu e nicio problemă, doamnă președinte, voi fi succintă. Apreciez aportul tuturor, e o nevoie de un consens uh, larg în ceea ce privește îmbunătățirea conținutului uh, legal prin plăți mai uh, ușoare, prin într-o armonizare a acestui sector, printr-o reformă, astfel încât sistemul să fie unul mai durabil în ceea ce privește gestionarea drepturilor de autor și respectarea acestora. Propunerea de a discuta despre ștergerea anumitor site-uri și despre nu blocarea acestora este o idee pe care o voi prelua cu dragă inimă. Eu cred că este foarte important să facem o distinție clară, să spunem că nu discutăm uh, despre uh, pedopornografie ca și uh, acțiuni, ca și infracțiune, uh, Uh, ci să spunem că noi de fapt ne axăm pe conținuturi artistice, conținuturi care vin uh, spre a încânta pe, cetă- pe cetățeni. Există mai multe școli de gândire în acest sens. Unii se, unele idei se axează mai degrabă pe uh, rest, o atitudine restrictivă, alții însă au atitudine de deschidere față de conținuturi. Ei bine, eu cred că noi putem să ne axăm pe creșterea de conținuturi uh, legale, astfel încât să reușim să creăm o platformă amplă și să avem o uh, implementare așa cum trebuie. Mulțumesc încă o dată, apreciez foarte mult uh, contribuția tuturor Vă stau la dispoziție pentru clarificări în cazul în care vreți să depuneți amendamente și să sperăm că vocea noastră va fi auzită la comisie, dar și la noi aici, la Parlament. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și eu, Mareike. Dragilor, pe 5 iunie e termenul de depunere a amendamentelor, ora prânzului. Îi rog pe colegii care au menționat uh, banda largă, ștergerea de site-uri uh, și alte două, trei lucruri să depună singuri aceste amendamente ca să nu trebuiască ca Maraiche să, uh, să le preia singur, singură. Mulțumesc încă o dată. După cum am spus, punctul Fontana um, a fost amânat pe această după-amiază. Închid această reuniune. Rog acum ca Uh, în încăpere să rămână doar coordonatorii, pentru că avem o reuniune foarte importantă și vom lua câteva decizii. Mulțumesc! Wie schön. Da sitzt du ja gut da. Hast du da einen Mitarbeiter? Wer ist denn das? Der sollte Est-ce que